să vă fac câteva comentarii în legătură cu această descărcare de gestiune. UE trebuie să fie mai vizibilă și mai eficace la nivel global. Nu numai că trebuie să întărim politica și capacitățile noastre uh, comune și de securitate, trebuie să revizuim și felul în care finanțăm proiectele cu țările partener, pentru că altfel suntem în pericol ca reputația noastră să fie subminată și aceasta va afecta credibilitatea noastră. Am uh, câteva întrebări pentru comisie în legătură cu cheltuielile. În primul rând, cum va face față comisia lipsei de vizibilitate pentru proiecte uh, dovedite în timp și pentru finanțarea lor, pentru uh, lucrarea cu partenerii, cu alte țări, pentru a avea o abordare bazată pe performanță? În al doilea rând, în urma scrisorii pe care am primit-o de la înaltul reprezentant, vreau să ne spuneți ce măsuri s-au luat pentru a vedea ce se întâmplă cu misiunea de observare a alegerilor. Președintele întrerupe vorbitorul. Domnul Deva nu este prezent, așa că trecem la domnul Leontini din partea Comisiei Tran. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European este privilegiat, poate să adopte această descărcare de gestiune. Este vorba de o instituție care este aleasă direct de cetățeni, tocmai pentru a controla felul în care se gestionează bugetul european. În cazul descărcării de gestiune pe anul 2017 pentru Agenția Europeană de Securitate Maritimă și Aeriană, de Securitate Feroviară și Întreprinderea Comună pentru Trafic Aerian Cezar, cer unic, considerăm că raportul de la Curtea de Conturi prezintă prea multe elemente de natură critică. Aceste agenții au gestionat bugetul pe care l-aveau la dispoziție în mod legitim și de aceea ne-am pronunțat pentru această descărcare de gestiune și cerem să se urmeze în acest proces de transparență. Mulțumesc și acum doamna Mihailova în numele Comisiei Regii. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Curții de Conturi, domnule reprezentant al Consiliului. Comisia de Dezvoltare Regională salută faptul că rata de eroare a scăzut în ceea ce privește uh, rubrica pentru coeziune teritorială. Este vorba de o scădere semnificativă de la 4,8 la 3% pe anul 2017. Toate aceste erori pentru costuri neeligibile au afectat uh, în mod global calculul total al ratei erorii. S-au luat multe măsuri pentru a ține cont și a atenua consecințele acestor erori și dacă ținem cont de revizuirea la jumătatea parcursului a cadrului financiar multianual, aceste măsuri au fost deja implementate, însă e nevoie de și mai multă flexibilitate. Mulțumesc și acum doamna Petir din partea Comisiei Agri. Mulțumesc, domnule președinte. Felul în care procedăm cu această descărcare de gestiune garantează cetățenilor Uniunii că banii greu câștigați de ei vor fi cheltuiți într-adevăr într-un mod transparent și în conformitate cu politicile UE. Aș vrea să subliniez aici că o mai bună identificare a cauzelor acestor erori este esențial. Curtea de conturi ar trebui să vadă de ce au apărut aceste erori în legătură cu pacul, pentru că în proceduri complexe e probabil să se ajungă la erori accidentale. Bineînțeles, nu trebuie să se permită uh, frauda în ceea ce privește implementarea bugetului european. Pacul afectează 11 milioane de fermieri și oferă locuri de muncă numeroase în sectorul agricol, deci e important ca aceste erori să fie găsite la timp. Mulțumesc și acum din partea Comisiei de Pescuit, domnul Cadec. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de Pescuit, ca în fiecare an, și-a prezentat avizul în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru bugetul general al Uniunii. Anul acesta, raportul Curții de Conturi pentru anul 2017 nu a prezentat elemente speciale pentru raportul de activități de la DG Mare. Totuși, um, Curtea de Conturi ar trebui să prezinte o rată a erorii separată pentru pescuit uh, față de dezvoltare rurală și agricultură, deci defalcată. În felul acesta se va putea face o evaluare corectă a gestiunii financiare. Comisia de Pescuit dorește de asemenea să reamintească uh, că Forul European pentru Activități de Pescuit uh, ne arată că situația este îngrijorătoare. Mulțumesc! Mulțumesc de asemenea pentru Comisia de Pescuit, domnul Blanco Lopez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Agenția de pescuit și-a implementat bugetul în mod exemplar. Agenția este esențială pentru a putea realiza activități de pescuit durabile, pentru a acoperi cât mai multe locuri de pescuit și pentru a ține cont de obiectivele politicii de pescuit comune. Acest domeniu este complex prin tradiție și din ce în ce mai complex în ziua de astăzi incertitudinea legată de Brexit, implementarea politicii de pescuit comune, problemele cu debarcările, impactul derivat de pe urma schimbării climatice, toate acestea fac ca Uniunea să acorde prioritate unei astfel de politici. Multe teritorii, ca cel de unde vin eu, Galiția, prima regiune de pescuit în UE, aceste regiuni au nevoie de o politică de pescuit puternică cu suficiente resurse care să nu fie doar o monedă de schimb pentru nimic altceva. Acesta a fost dorința Parlamentului de-a lungul timpului, pentru că este absolut necesar și așa este corect. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Zdroievski din partea Comisiei de Cultură opinie. Pierwsza opinia jest absolutoryjna. Mulțumesc. În numele Comisiei Cult doresc să subliniez două aspecte. În primul rând vreau să mă refer la buget și apoi la interpreți. În ceea ce privește primul punct, vreau să spun că programul Erasmus Plus a fost implementat cu succes, iar tendința este în creștere și modul de implementare a acestuia este unul uh, pozitiv. Este foarte important pentru că avem acest proiect de 30 de ani. Este vorba despre programul Erasmus, la care au participat peste 9 milioane de studenți până acum deja. În al doilea rând, Europa creativă. Suntem foarte mulțumiți, însă nu există o absorpție suficientă cel mult 20-21%. Și considerăm că acest program nu este apreciat suficient. Dacă vine vorba despre Centrul pentru Traducători, lucrurile sunt pozitive. Dankeschön, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc foarte mult. La comisia noastră am făcut uh, am discutat uh, despre recomandări uh, pentru agenturile relevante pentru Comisia Libe. În principiu, noi uh, sprijinim descărcarea pentru toate uh, agențiile, dar aș dori să menționez câteva aspecte importante pentru Parlament. Uh, este păcat faptul că, datorită lipsei de fonduri, uh, agenturile nu pot să își publice concursurile pe site-ul EPSO în toate limbile. Aici credem că Comisia ar trebui să intervină. Anumite agenturi, uh, de, agenții, de exemplu EULIS, EISA, uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, CEPOL-ul, dar și EASO, uh, uh, suferă de pe urma unor lacune în ceea ce privește licitațiile. În ce privește EASO, trei pătrimi din activitate sunt efectuate de către un organ extern, ceea ce poate crea riscuri. Aș dori să mai spun, de asemenea, că uh, rata de, mic, uh, de eroare este așa de mică încât este foarte greu uh, să avem o vedere de ansamblu asupra agențiilor. Mulțumesc, doamna Björk, pentru Comisia uh, FAM. Mulțumesc foarte mult. Avem mai multe documente pe care le analizăm Se fac de asemenea foarte multe declarații, însă dacă dorim să fim uh, uh, serioși în lupta noastră feministă și noi la Comisia pentru Femei dorim să o facem, atunci banii trebuie să fie cheltuiți corect mai ales uh, în ceea ce privește programele și nivelul de bugetizare, trebuie să se introducă o perspectivă a femeilor, ceea ce, din păcate, nu este valabil în ziua de astăzi pe de altă parte contribuții care să asigure egalitatea și nici acest lucru nu s-a realizat. Comisia FEM uh, dorește să aibă mai multe contribuții pentru a întări drepturile omului, egalitatea de gen și pentru a lupta împotriva agresiunii față de femei, împotriva hărțuirii sexuale sau de altă natură și în felul acesta să obținem garanții pentru o mai bună participare a femeilor la validarea bugetului european. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele grupurilor politice, în primul rând din partea grupului PPE, un minut și jumătate, doamna Gresle. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doresc să îl salut pe președintele Consiliului. În primul rând să vă mulțumesc că ați venit și că v-ați exprimat punctul de vedere. Vreau să vă invit să continuăm discuțiile astfel încât să putem încheia și descărcarea de gestiune a bugetului Consiliului și de asemenea să scurtăm întreaga procedură de descărcare. Vă mulțumesc așadar că ați venit. Domnule comisar, mulțumesc pentru cuvintele amabile, vă mulțumesc și eu dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Știm foarte bine că descărcarea este luată în serios, vă mulțumim pentru aceasta și doresc să vă mulțumesc ca punctele pe care le-ați menționat, mai ales cele referitoare la uh, posturile pentru director general care vor fi scoase la concurs, e bine, acestea sunt foarte importante și să fie tratate prioritar, pentru că uh, este nevoie de o soluție în acest mandat. Vă mulțumesc mai ales că v-ați referit și la conflictul de interese, iar în ceea ce privește subiectul IMG, IMG, doresc să vă spun că suntem surprinși, cel puțin eu am fost surprinsă pentru că am uh, auzit abia astăzi decizia de la Curtea de Apel. IMG a fost o organizație care a fost înființată de foști uh, funcționari ai Comisiei și uh, până un alt a fost gestionată de aceștia. Așadar, dacă nu se poate citi în această decizie care este uh, atitudinea instanței față de această instituție. Uh, nu înțeleg cum stau lucrurile. În Mă întreb cum se poate ca comisia să fie câștigată la prima instanță, pentru că ulterior s-a pierdut totul. Ați vrut să pierdeți sau nu știu ce s-a întâmplat. Oricum, mulțumesc curții de conturi și ne bucurăm să colaborăm și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea SND, un minut și jumătate, domnul Paniu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, 2000, în 2017 s-au înregistrat progrese importante. Mă gândesc că mai ales la transparență, la vizibilitatea tot mai sporită a Parlamentului European pe internet. Mă gândesc și la eforturile de transparență în gestionarea uh, indemnizației de cheltuieli generale, costuri pentru vizitatori. Uh, Mă gândesc de exemplu la uh, flexi-time pentru funcționari, apoi garanțiile acordate de către Parlament uh, angajaților britanici și mă gândesc de asemenea și la uh, drepturile stagiarilor și asistenților parlamentari. Dar mai sunt progrese politice. De exemplu, partidele politice Uh, care pot uh, primi deja încă uh, finanțări din partea unei companii, asta nu se poate. Cum se poate ca un partid politic să fie subvenționat de către Monsanto, marea companie chimică? Pentru a pune capăt acestei practici, în numele socialiștilor și democraților, voi înainta un amendament pentru a interzice astfel de subvenții și sper că acest amendament, amendamentul 30, să fie sprijinit de către toate grupurile politice cu ocazia votului de la plenară din această seară. O a doua observație, președintele îl întrerupe pe vorbitor. Stimate coleg, îmi ce spune, președintele, scuze, aveați un minut și jumătate. Îmi pare rău. Uh, faptul că un uh, Comitetul de Luptă împotriva uh, hărțuirii este primit cu reticență, nu cred că este uh, metoda pentru a readuce încrederea în angajații uh, Parlamentului. Împreună cu doamna Ela Sender, cu Verzi și cu cui am depus un amendament, iată observațiile mele, domnule președinte. Îmi cer scuze, spune președintele, vă rog să mă scuzați. Următorul vorbitor, un minut, domnul Cerneschi, în numele grupului ECR, înainte de a-i da cuvântul, aș dori să vă spun că datorită presiunii timpului, avem votul la ora 5, nu voi acorda nicio cerere cu cartonaș albastru. Vă rog, domnule Cernevski. Panie președinte, panie prezese, panie președinte Rady. A... Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului. Am uh, un sentiment de deja vu. În fiecare an, când vine vorba despre această procedură de descărcare, sprijinim uh, și ne referim la lipsa de colaborare cu Consiliul. Am impresia că este o poveste fără sfârșit. Mereu ne confruntăm cu aceeași situație și nu reușim să o depășim. Nu vreau să spun mai mult cu privire la aceasta, dar este pur și simplu de neacceptat. Iar în ceea ce privește Comisia, ținând cont de problemele care există în ceea ce privește Fondul pentru uh, Azil și migrație. Mă refer la acest fond și la fondul uh, privind siguranța internă. E bine, cu privire la acestea, trebuie să corectăm uh, modul în care a fost corectată rata de eroare. Și de asemenea, mă refer încă o dată la Consiliu. Mulțumesc, doamna Lavajova. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte pentru uh, Comisia Europeană și vreau să mulțumesc și raportorului, doamna Ayala Sender, pentru o cooperare foarte bună și pentru că uh, și-a adus contribuția la uh, schimbarea percepției față de această descărcare de gestiune uh, un lucru pe care l-am început încă din 2015 pentru această descărcare pe anul 2017. Am văzut care sunt uh, măsurile de prevenire dar trebuie să subliniem că e vorba de mai puțin de 3% din cheltuielile globale ale Uniunii. Mai avem 97% din uh, cheltuieli care au fost uh, făcute la timp, uh, corect, și asta nu doar de dragul cetățenilor și al companiilor, ci și în interesul obiectivelor noastre comune. Deci acesta trebuie să fie un exemplu pentru viitor și să-l prezentăm ca un succes în fața cetățenilor. În calitate de raportor pentru descărcarea de gestiune pentru comisie în anul 2014, am încercat să fac uh, această descărcare de gestiune o parte integrantă a procesului general de cheltuire a bugetului european. De aceea ne-am centrat pe prevenirea erorilor și pe eficiență. Aș dori să ne centrăm pe fapte și pe interconectări în anul financiar respectiv și nu doar uh, ca un element uh, de legătură cu elemente de viitor care nu și-au locul în dezbaterea noastră. Mulțumesc și acum domnul Staes din partea grupului Verzilor. Eh, cu microfon. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule comisar, stimați colegi. Dacă dorim să fim uh, credibili în ceea ce privește folosirea echitabilă a banilor uh, contribuabililor, tot, toți cei care militează pentru transparență și pentru răspundere trebuie să-și facă curățenie în propria ogradă. Ne bucurăm de faptul că au fost uh, examinate chestiuni mai dubioase, precum numirea secretarului general la domnului Martin Selmair Uh, ombudsmanul european a spus uh, în uh, septembrie, în legătură cu această numire, că eram la limita legislației și situația trebuie examinată mai îndeaproape. V-aș dori să votați pentru amendamentele pe care le-am depus Uh, trebuie să contestăm faptul că domnul Selmayr a fost prezent la ședințele comisiei la, uh, când s-au pregătit uh, uh, răspunsurile la întrebările noastre, a fost parte și judecător, este o situație inacceptabilă. Apoi uh, trebuie să examinăm conflictul de interese în ce privește domnul Babiș, pentru că aici este vorba de milioane de euro. Apoi, domnule Oettinger, câteva întrebări pentru dumneavoastră. Care este situația anchetei cu privire la situația din Republica Cehă. Când vom avea raportul final și apoi vom avea o declarație din partea Comisiei Europene înainte de alegerile uh, din mai 2019. Iar în ceea ce privește curățenia propria o gradă de care vorbeam, trebuie să revizuim uh, recomandările cu privire la uh, suma forfetară, trebuie să uh, uh, obligăm uh, deputații să aibă un uh, cont separat și banii necheltuiți trebuie să fie vărsați înapoi Parlamentului. Trebuie să avem controle eficiente și fiecare eurodeputat trebuie să își publice anual cheltuierile. Doar astfel putem să readucem încrederea cetățenilor. Mulțumesc, domnul De Jong, acum. Dacă a fost Mulțumesc, uh, domnule președinte. Comentariile mele cu privire la descărcarea de gestiune sunt următoarele. Am înaintat uh, o propunere privind situația îngrozitoare care a implicat Casa Istoriei și Parlamentariumul am uh, auzit că Există două pauze mici uh, și că nu, este, nu le este permis să vorbească între ei. De asemenea, sunt plătiți cu salariul minim, uh, cel mai mic posibil în Belgia și am solicitat ca aceste aspecte să fie clarificate. Se pare că există o publicație nouă cu privire la aceasta, dar eu nu am găsit nimic. Aș vrea să știu că cine este noul agent de plăți care oferă salariile și care sunt condițiile personalului, în ce condiții lucrează acolo, pentru că am auzit că nu s-a îmbunătățit nimic. Parlamentul nu poate să fie uh, un stăpân care uh, angajează sclavi, așadar trebuie să acționăm atunci când vine vorba despre condițiile generale uh, de lucru și despre uh, condițiile de salarizare, pentru că nu există nicio obligație de a avea un cont extern și, de asemenea, nu există obligația unui audit extern. Am înaintat propuneri pe această temă și cred că Parlamentul acceptă acest lucru, iar biroul trebuie să trateze acest subiect înainte de încheierea mandatului. Mulțumesc și acum în, în numele EFTD, domnul Buloc. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru cei care ne urmăresc în lumea reală, e vorba aici despre descărcarea de gestiune. Eurodeputații analizează bugetele pentru diversele instituții și agenții europene și aprobă din punct de vedere politic activitățile lor financiare. Nimic rău în principiu, în principiu, pentru că doar în felul acesta se poate trage la răspundere ce se întâmplă în spatele agențiilor, deși uneori nu sunt clarități. Unul din uh, elementele esențiale care a fost discutat este biroul pentru azil, EASO, cu un buget de 86 de milioane. Curtea de conturi și-a dat un aviz cu rezerve pentru legalitatea uh, plăților uh, făcute. Se vorbește de uh, hărțuire, de încălcarea datelor, încălcarea drepturilor de date personale și așa mai departe. Dacă vedem Parlamentul pentru 2020, acesta va crește cu peste 2 milioane de euro. Pe de altă parte, anul trecut s-au adoptat încă 3 milioane de euro pentru 51 de agenți contractuali pentru evenimentele mass media în statele mete, membre pentru a crea o anumită comunitate paneuropeană în pregătirea alegerilor europene. Aceasta la Parlamentul European. Este o adevărată mașină de propagandă care, uh, cu care nu sunt de acord și mă voi opune și în continuare. Între timp, uh, doamna May a trădat uh, Brexitul, spune că își va îndeplini toate obligațiile față de UE, deși nu există adevărate obligații legale. Deci contribuabilii britanici uh, ar trebui să mai plătească încă 39 de milioane, miliarde de euro. Iată de ce uh, nu sunt de acord cu ce se întâmplă astăzi aici, pentru că toate aceste politici care sunt gestionate de agenții ar trebui controlate de guvernele naționale alese în mod uh, democratic, fie bilateral sau unilateral. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Cioca din partea grupului NF qualsiasi persoană dotată de bun simț. Mulțumesc, domnule președinte. Oricine are un pic de bun simț, domnule președinte, că e vorba de uh, un tată de familie sau uh, o gospodină, uh, ar uh, examina această procedură de descărcare și s-ar da seama că uh, sumele irosite care merg pe apa sâmbetei sunt uh, imense. E nevoie de mai multe plenare pentru a informa pe cetățeni. Aș dori să uh, menționez doar câteva aceste uh, surse de uh, irosire pentru a le reaminti oamenilor uh, cum funcționează aceste instituții. Venim 48 de zile pe an la Strasburg, respectiv 320 de zile 200 uh, de milioane de euro, un miliard de uh, euro se pierd în 5 ani. Mergem de la Strasburg la Bruxelles, apoi de la uh, Bruxelles la Strasburg. Este vorba de uh, poluare atmosferică de tone de dioxid de carbon. Uh, 40%, deci Uniunea Europeană dorește să reducă poluarea cu 40% până în 2050. Nu ne aducem nicio contribuție. Uh, 9 milioane de euro au fost cheltuiți pentru Casa Istoriei Europene. 200 de persoane merg acolo în fiecare săptămână. Cineva a uitat că uh, undeva uh, există un astfel de muzeu, astfel de casă, deci avem uh, o clădire goală pentru că nu ne-am gândit. Apoi uh, 16 miliarde de euro Uh, din bugetul european, dar uh, se pare că nu vă uh, mulțumesc nici asta. Vă gândiți să cheltuim 33 de milioane de euro pentru campania de promovare a alegerilor europene, crezând că puteți să ascundeți această risipă inclusiv, care are loc cu acordul dumneavoastră, dar europenii reacționează, nu îi puteți fraierii, europenii vor merge la voturi cetățenii vă cer să eliminați uh, sediile. Președintele, vă dai uh, timp, pentru că v-ați depășit timpul. Domnul Trecovski, un minut și jumătate. <clears throat> Vážený pane předsedající, vážený... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, care în acest moment nu mă ascultă. Domnule președinte al Curții de Conturi, sunt foarte bucuros că am putut să sprijin descărcarea de gestiune pentru toate întreprinderile comune și consider acest raport ca fiind unul echilibrat. Cooperarea datorită întreprinderilor comune în domeniul cercetării și inovării reprezintă o cheie pentru uh, modalitatea de dezvoltare a inovației și tehnologiei uh, în Europa. Iar strategia europeană oferă un mandat mai clar și mai puternic statelor membre în acest sens pentru a consolida și pentru a facilita cooperarea între companii la nivel european Toate aceste lucruri sunt binevenite, dar domnule comisar, care în continuare nu mă ascultați, permiteți-mi să vă uh, adresez o întrebare foarte importantă. Aceasta se referă la uh, conflictul de interese. Avem o directivă foarte importantă care ar trebui să trateze acest subiect, iar domnul uh, Destaes a adresat trei întrebări importante. Eu vă voi adresa una singură. Domnule comisar, dacă în sfârșit mă veți asculta, veți trata acest subiect al uh, conflictului de interese între, uh, în care sunt prinși anumiți politicieni uh, de vârf și vă rog să-mi spuneți de ce anumite întrebări către anumiți miniștri sunt în continuare clasificate. Mulțumesc. Mulțumesc. Úvodem bych chtěl paní, paní zpravodajce Dlabajové poděkovat za výtečnou... Domnule comisar, domnule președinte al Curții de Conturi, aș vrea în primul rând să mulțumesc doamnei Labajova pentru o foarte bună cooperare pentru aceste rapoarte. Pentru a patra oară la rând am fost raportor din umbră sau raportor pentru întreprinderile comune. Și vreau să vă spun că s-au făcut progrese gradate, atât din punctul de vedere al gestiunii, cât și din punctul de vedere al sistemelor de audit interne și al organizării comune. Însă există și probleme pentru că aceste uh, întreprinderi comune trebuie să depășească întârzierile pentru implementarea programului Orizont 2020, dar până la urmă calitatea este mai importantă decât cantitatea și în interesul bugetului european este ca investițiile să fie bine făcute. Totuși, exercițiul financiar a confirmat valoarea adăugată a acestor întreprinderi și mă bucur

evaluarea făcută de. președintele o întrerupe pe vorbitoare domnul ali acum un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar oettinger domnule președinte lehne vreau să îi felicit pe raportor pentru descărcarea de gestiune pentru parlamentul european pentru anul două mii șaptesprezece e vorba de instituții a cărui funcționare are o un impact deosebit de mare pentru cetățenii europene și percepția de eficiență este esențială la nivelul Uniunii. Aceste 32 de agenții au 2,28 de miliarde de euro în, ca și buget. Activitățile lor trebuie să fie bine gestionate, asta este esențial pentru noi și de aceea ne pronunțăm în ceea ce privește regularitatea și legalitatea uh, plăților, cu excepția unei agenții. În ciuda câtorva vulnerabilități în ceea ce privește procedura de achiziții publice și uh, ticurile, trebuie să subliniem că agenția a cooperat din ce în ce mai mult în vederea sporirii vizibilității. Mai mult decât atât, agențiile au îmbunătățit eficiența pentru a genera valoare adăugată. În ceea ce privește Parlamentul, și aici avem audituri pozitive. Utilizarea resurselor financiare pentru atingerea obiectivelor pe 2017 a ajuns la rezultate bune. 98% din buget a fost realizat și doar o proporție mică trebuie să fie anulată. În același timp, obiectivele uh, urmărite sunt uh, decurg din prioritățile stabilite de Parlament. Câteva îmbunătățiri s-au făcut pe anul 2017, dar nu doar pentru a crește eficiența funcționării în general a acestora, ci și pentru a susține și președintele întrerupe vorbitorul. Domnul Tarant, un minut. Uh, thank you. I will... Mulțumesc. Mai devreme vorbeam despre Parlament. Știți că grupul verzilor are o părere um, critică în legătură cu alocația de cheltuieli generale bugetul 2017 s-a internalizat serviciul uh, auto. Vă aduceți aminte ce dezbatere aprinsă am avut, cât de critici au fost uh, unii membri și publicul. Însă, haideți să fim cinstiți, noul sistem funcționează. Avem șoferi profesioniști, mașini, mașini care mai polează mai puțin. Bineînțeles că avem problema mașinilor care merg goale de la Strasburg la Bruxelles și invers. Știu că unii au uh, o părere critică. Domnul Verhofstadt, care e belgian, poate că ar putea să-i învețe și pe ceilalți membri ALDE să folosească acest sistem și l-a întors. Acum, să-l citesc pe Platonov. Dacă banii au fost uh, cheltuiți uh, de dragul guvernului, măcar să fi fost bine cheltuiți. Domnul Flanagan, un minut și jumătate. Ca și ceilalți colegi de la Comisia Cont, consider că trebuie să fim uh, pasnici cheltuielilor uh, europene. Raportul acesta raportul anual este până la urmă rezumatul activităților noastre. Ca de obicei voi vota împotriva descăcării uh, de gestiune pentru anul în chestiune, dar cu toate acestea, voi vota în favoarea acestui raport, care este până la urmă activitatea comună a tuturor membrilor acestei comisii, în special a colegii Ayala Sender, care a prezentat de la bun început proiectul său de text și a fost deschisă amendamentelor. Dar să nu uităm că și Curtea de Conturi are o datorie față de statele membre și cetățenii Uniunii Europene. Trebuie să se asigure că maniera în care evaluează cheltuielile uh, Comisiei Europene este cea mai corectă cu putință. Ei bine, pe 2017 metoda de aplicată de Curtea de Conturi n-a fost deloc transparentă. N-am timp să intru în detaliu, în detalii, dar greșelile trebuie să fie expuse. Domnul Sala Franca. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al Curții de Conturi, domnilor și domnilor. M-am ocupat de această descărcare pentru celelalte instituții și mulțumesc domnului Com pentru cooperare. Amendamentele pe care le-am înaintat în comisie și cele puține care au ajuns în plenară vor contribui la bunătățirea situației celorlalte instituții organe și SAE. Domnule președinte, dezbaterea în legătură cu descărcarea de gestiune nu ar trebui să se transforme într-un câmp de bătălie pentru a face tot felul de atacuri politice, mai ales acum în prag de alegeri executarea descărcării de gestiune trebuie să fie abordată ca un exercițiu legal de verificare a executării bugetului. Acest buget trebuie să fie executat în funcție de niște principii de gestiune bugetară sănătoasă. Și același lucru e valabil și pentru numirea secretarului general la Comisia Europeană. Vreau să reamintesc că Selmayr a fost numit în februarie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în aprilie. Prin urmare, acum noi discutăm despre descărcarea pe 2017. Bineînțeles, numirea lui Selmayr nu are de a face cu această descărcare. Domnule președinte, domnilor și domnule, vreau să spun că, într-adevăr, Parlamentul European trebuie să verifice uh, conturile, însă Parlamentul ar avea mai multă credibilitate morală și ar avea și mai multă legitimitate dacă, într-adevăr, Uh, am uh, avea și noi o politică de numiri la nivel înalt care să fie exemplară. Deci cu exemplu ar trebui să propovăduim în primul rând. Doamna Chinici. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate domnule președinte a Curții de Conturi. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cât de bine s-a lucrat la descărcarea pe 2017, însă aș dori să vorbesc scurt despre agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne. Toate aceste agenții trebuie să facă față provocărilor în evoluție pe care trebuie să le combată Uniunea Europeană în domeniul justiției, siguranței și protecția drepturilor fundamentale. Eurojustul are deja un rol uh, foarte important în lupta împotriva celor mai grave crime internaționale, și care va deveni un partener fundamental în domeniul uh, cercetărilor la nivel european. Acesta are un indice de performanță foarte bun și o bună reorganizare administrativă, care este un um, și este un pionier în ceea ce privește reforma guvernanței pe care o cerem. Astfel de agenție este un model pentru transparența bugetului său și pentru felul în care și-a făcut contabilitatea și, după părerea mea, trebuie să fie dată de exemplu și cetățenilor. Mulțumesc, domnul Fito. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să ridic în discuție o chestiune foarte clar și anume Agenția Europeană a Medicamentelor. După o bătălie politică foarte discutabilă, în legătură cu sediul care a dus la alegerea Amsterdamului. Acum avem sediul închiriat la Amsterdam, un edificiu care pe cale de a fi construit, dar la Milano era deja o clădire deja gata care putea fi utilizată. Asta s-a întâmplat. Vom vedea ce se va întâmpla după, până la urmă. A fost incredibil cum s-a luat uh, această decizie. Curtea de Justiție de la Londra a condamnat această agenție să plătească chiria până în 2039. E vorba de 365 de milioane de euro. Eu am prezentat un amendament în legătură cu acest lucru. Trebuie acceptate aceste responsabilități. Nu avem cum să uh, acționăm altfel în a, într-un astfel de, de, de caz atât de grav. Cetățenii europeni așteaptă de la noi acțiuni ferme și hotărâte. Mulțumim, domnul Țeler, un minut. Dacă, președinte, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule Line. 60 de ani de uh, fonduri, european, de fonduri europene pentru dezvoltare. Al 11-lea uh, fond, uh, la fel ca și al 10-lea și al 9-lea, este legat de acordul de la Cotonou, a cărui finalitate va apărea în curând. Deci trebuie să ne gândim acum la viitorul fondului de dezvoltare european acest fond își va pierde statutul de fond din bugetul uh, european din pricina faptului că uh, erorile uh, constatate în uh, aplicarea acestui fond au fost uh, enorme în ultimele perioade, obiectivele stabilite nu au fost a, uh, uh, atinse, de asemenea fondurile din acest fond au fost folosite pentru crearea de fonduri fiduciare, transparența însă a lăsat în continuare de dorit. Deci uh, laud uh, inițiativa Comisiei Europene de a introduce aceste fonduri în bugetul european, uh, făcându-le astfel uh, obiect al verificării uh, uh, Parlamentului European. Urmează domnul Andrieu. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă vorbesc despre afacerea Selmayr. Articolul 11 bis din Statutul Funcționarilor prevede că în exercitarea funcției sale, un funcționar nu trebuie să gestioneze nicio chestiune în care este implicat personal sau are un interes personal. După cum știm cu toții, nominalizarea domnului Selmayr în funcția de secretar general al Comisiei Europene a fost uh, contestată din acest punct de vedere. Aici am transmis mai multe întrebări despre nominalizarea sa, iar pe 24 martie 2018 a avut loc o reuniune pentru redactarea răspunsurilor de către cabinetul domnului Juncker, la care a participat chiar și domnul Selmayr. Fiind dat că răspunsurile care au fost acordate nu au fost satisfăcătoare pentru noi, am repus o serie de întrebări, 61 la număr. În urma acestor întrebări, două uh, reuniuni în 2000, pe 2 aprilie 2018 a mai avut loc o altă uh, reuniune la care din nou domnul Selmayr a participat. Trebuie să acționăm și să intervenim în ceea ce privește controlul. Pre, pre, eu propun ca domnul Juncker să vină să explice în fața conferinței președinților aceste practici. Aș propune să creăm o comisie de anchetă în Parlamentul European pentru a tranșa această afacere și, în așteptând rezultatele anchetei, propun ca domnul Selmayr să fie suspendat din funcțiile sale, din funcția sa și deoarece a încălcat foarte grav regulile interne ale instituției. Dragi colegi, uh, avem posibilitatea la Catch the Eye să-i dăm cuvântul domnului Polciac, singurul care s-a înscris la Catch the Eye. Vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că um, sprijin această descărcare de gestiune. S-a făcut o treabă foarte bună și țin să i laud pe colegi. Vorbim de bani publici. Miliarde și ceva pentru companie. Însă aici am putea îmbunătăți lucrurile, mai ales dacă ne gândim la folosirea sistemelor informatice. Însă întreprinderile sociale au o plusvaloare uh, socială, care a fost confirmată. Dar, din păcate, există uneori și conflicte de interes care ar trebui analizate. În Republica Cehă, de exemplu, există astfel de situații. Eu aș vrea de asemenea să vedem exact care e situația fiecarei agenții, deoarece anumite proiecte de la agenție angajează oameni care au conexiuni foarte strânse cu sectorul privat. Asta nu e deloc transparent, nu e obiectiv și ar trebui să solicităm comisiei să ia măsuri. Mulțumim. După cum v-am spus, la ora 5 va trebui să votăm. Deci de aceea v-aș ruga să dați niște răspunsuri cât mai scurte și concise. Începem cu domnul Lene, președintele Curții de Conturi. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru dezbaterea interesantă și pentru numeroasele comentarii. Mă voi rezuma la doar două aspecte în uh, final. În primul și în primul rând, uh, conflictul de interese și problemele etice. Doamnei Macovei aș vrea să-i spun că există intenția și acum lucrăm la tema aceasta. Deci există intenția creierii, uh, de a crea un raport cu privire la regulamentele privind regulile etice în instituțiile europene. Raportul ar trebui să fie publicat înainte de vară și noi facem obiect subiectul acestui raport. Sperăm să terminăm uh, lucrările până la uh, vacanța de vară. Al doilea aspect pe care vreau să-l pun în discuție. S-a tot uh, vorbit despre ratele de eroare în diversele sectoare bugetare. Ei bine, să știți că nu are niciun sens. Ce e rata de eroare? Este o metodă statistică, matematică, care ne permite să uh, calculăm cu o oareșcare probabilitate o anumită rată de erori. Testăm câteva mii din milioane de tranzacții uh, făcute cu fondurile europene. Pornind de la aceste teste eșantioane, facem un fel de rată de probabilitate și pentru anul trecut rata aceasta de eroare este 2,5% cu o probabilitate de 95% cu o rată de toleranță de plus minus 1%. Deci asta <laughs> înseamnă că e undeva între 1,4 și 3,4%. Și dacă uh, defalcăm asta pe mici uh, sectoare, și, uh, și dacă lucrăm în aceste mici sectoare cu mult mai puține date, bineînțeles că uh, calitatea acestei rate de eroare scade din ce în ce mai mult. Uh, dacă constatăm o rată de eroare de 0,4 sau 0,9, să știți că e o probabilitate, nu e nimic alt, altceva decât atât. Uh, în realitate, uh, să știți că adevărul este fie mai sus, fie mai jos. Deci nu are niciun sens să ne să, să investim atâtea eforturi în genul acesta de calcule care până la urmă n-au nimic de a face cu realitatea. Uh, facem cu resursele pe care le avem la dispoziție ceea ce putem să facem. Mai mult de atât nu putem să facem și uh, vreau să le spun asta tuturor celor care din nou și din nou ne cer să facem mai mult, uh, mai bine în tot mai multe domenii. Este absolut imposibil, nici din punct de vedere statistic, matematic, nu are niciun sens pentru că nu putem obține corectitudinea aceea care se cere de la noi. Mulțumim, domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor, aș dori să iau poziție față de trei întrebări și comentarii care s-au făcut aici în mod specific. În ceea ce privește întrebările cu privire la conflictul de interese și în legătură cu afirmațiile despre Republica Cehă. Împreună cu o echipă de experți din diferite direcții generale, Digi Regio, Digi Agri, Digi Ocupare și alți uh, oameni uh, experți uh, la Praga, am examinat documentele, cifrele, faptele și le-am analizat, așadar ne aflăm în faza de analiză acum cu experții. I-am rugat pe colegi și pe directorii generali să analizeze aceste date cât se poate de repede și de imediat, dacă se poate spune așa. Nu se poate da un, un termen limită, pentru că este mai importantă profunzimea analizei decât graba și terminarea dosarului, dar vom face cât se poate de repede tot ce se poate. Așa cum am convenit cu secretariatul de comisie pe 15 aprilie aici la Strasbourg, la Comisia de Control Bugetar, vom uh, oferi un, acolo un, control, un uh, prim rezultat al analizei datelor și vom trage eventual și anumite concluzii. Vom putea atunci, când avem mai mult timp la dispoziție, să răspundem la toate întrebările pe care le aveți. Din uh, perspectiva scoaterii la concurs a unui post de senior manager sau de director general, suntem convinși că există două variante pentru decizia de a atribui un post și că ambele posibilități care ne stau la dispoziție sunt uh, ambele prezente în regulamentele noastre interne. Care este motivul pentru un transfer, care este prima variantă? Care sunt motivele pentru a face un transfer? Aceste transferuri, în primul rând, au loc uh, mai ales la începutul unei uh, legislaturi, unui mandat de comisie un, o comisie nouă, are noi comisii, uh, direcții generale și, bineînțeles, că repartizează și directorii generali, ajungând la un rezultat prin care este nevoie, de exemplu, să mai transfere câțiva uh, manageri în posturi de senior manager de la o direcție la alta, pentru că nu se potrivesc uh, posturile neapărat cu numărul uh, disponibil și noi suntem în primul rând la Comisie pentru Mobilitate. După 5-6 ani încercăm să mutăm un funcționar dintr-o parte a serviciului în altă direcție generală și aceasta nu se poate decât prin transfer de asemenea când director general sau poziții similare câteodată stau șapte, opt, nouă ani uh, în post. De multe ori am fost întrebați de ce nu se poate schimba această funcție, de ce nu se poate să se rotească personalul pentru această funcție și vreau să vă demonstrez în următoarele zile că toate apelurile de ofertă și concursurile, precum și transferurile, au fost uh, proceduri minuțioase. În ceea ce privește întrebarea dacă și de ce secretarul general a fost prezent la, răspunderea, la răspunsul la toate întrebările, deci când au fost elaborate acele întrebări în cercul de colaboratori și experți. Și aș vrea să citesc ce am spus eu aici în uh, Comisia de Control Bugetar, în martie. Da, din moment ce era nevoie de mult input în domeniul financiar, și pentru că trebuiau răspuns foarte în detaliu la anumite întrebări, domnul Selma era participat la o parte din consultări. El nu a participat pentru a influența formulările, ci pentru a completa conținutul. Una din întrebările pe care le-a spus dumneavoastră din Parlamentul European a fost de când știa domnul Selmayr de această numire. Da, în, era vorba de 2015-2016 2017, e clar că dumnealui numai el putea să răspundă corect la ele și numai în prezența sa s-ar fi putut răspunde la aceste întrebări. Pentru celelalte întrebări, într-adevăr, avem uh, un secretar, de mulți dintre colaboratori ne spuneau că avem un secretar general care ar fi putut să răspundă la aceste întrebări, e cu un uh, etaj mai jos, trebuie doar să vină să răspundă și atunci a fost chemat să răspundă la anumite întrebări la care numai dumnealui ar fi putut să dea un răspuns concret uh, pentru Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar uh, Oettinger. Acum domnul Ceamba are cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului eh, European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru acest schimb eh, de opinii deosebit de interesant. Eh, văd că Consiliul și Parlamentul au o dorință comună și anume își doresc ca pe viitor să se creeze uh, Uh, scenariul uh, potrivit care să facă posibil un audit uh, lipsit de orice fel de semne de întrebare din partea Curții de Conturi. Așteptăm ca și Curtea de Conturi să-și asume responsabilitățile. Trebuie să se înregistreze progres în, următor, în următorii ani. Mesajul pe care îl transmitem cetățenilor europeni astăzi este cât se poate de clar și anume suntem uh, serioși când vine vorba despre monitorizarea fondurilor europene, vrem ca bugetul european să fie uh, uh, uh, executat cât mai corect cu putință. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, urmează acum raportorii. Doamna Ayala Sender este prima, două minute. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președintele. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere care um, ne-a îmbogățit, care ne-a adus uh, elemente noi. Aș vrea să vorbesc despre două lucruri. Uh, eu cred că nu am înțeles-o bine pe președinta Comisiei Cocobu, doamna Gresle, care mm, a pus la îndoială sentința IMG, dacă a fost mm, ceva finanțat așa cum trebuie. Dar știți că fundația IMG a fost mm, finanțată în momentul în care trebuiau să intre experți europeni în urma războiului din fosta Iugoslavie pentru a construi poduri și așa mai departe. Deci niște ambasadori de la Geneva au hotărât asta pentru a soluționa problemele ridicate de un conflict atât de grav precum cel din Balcani. Doamnă Grăsne, mă întreb dacă problemele IMG nu au început cumva în 2012, când în fruntea JSET, beneficiara directă, deci cea care a avut de câștigat de pe urma sentinței împotriva MG, deci dacă ajuns acolo doamna Tania Grüner, pe care o cunoașteți foarte bine, articolele dumneavoastră în Der Spiegel, doamnă Gresle, și amendamentele pe care le-ați permis în descărcarea de gestiune nu sunt pe măsura capacității noastre de a ajutora cetățenii. Și referitor la conflictul de interese, domnule Oettinger, știți că vă apreciez foarte mult și că vă consider un profesionist, însă consider că atunci când Regulamentul nostru pentru funcționari, statutul pentru funcționari, care e un text în codecizie, stipulează clar la articolul 11 bis. Un funcționar nu trebuie ca atunci când își desfășoară activitatea, nu trebuie să aibă de a, fa- a face cu un caz care îl vizează direct sau indirect sau în legătură cu care are un interes personal sau asupra independenței sau intereselor sale financiare. Deci e prima parte dintr-un articol mult mai extins pe acest subiect. Și când comisia spune în răspunsul său oficial că domnul Selmar a fost prezent la pregătirea răspunsurilor, domnul Telișca întrerupe. Trebuie să continuăm. Îi dăm cuvântul următorului raportor, domnul Vali, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru această dezbatere constructivă pe care am avut-o aici. Comisia de Control Bugetar ne-a dat uh, sugestii importante despre felul în care se poate îmbunătăți bugetul UE. Însă, în continuare, există foarte multe um, risip, foarte multă risipă din partea multor instituții um, și în ceea ce privește gestiunea cheltuielilor administrative ale uh, comisarilor, dar și ale deputaților și așa mai departe. S-ar putea să acționa mult mai ferm. De asemenea, dacă îmi permiteți și o remarcă cu um, caracter politic pentru CFM, pentru că acum am văzut că există o încetinire a economiei globale, dar și în zona euro și în țări precum Germania, Franța sau Italia, țări care sunt uh, de obicei motoare în ceea ce privește producția internă industrială, ar trebui să ne gândim de aceea la revizuirea clauzelor din pactul de stabilitate și de creștere pentru ca să garantăm faptul că investițiile care aduc valoare adăugată și care sunt legate de fondurile europene să poată să fie excluse de la calculul de deficit pentru toate fondurile de structura, structurale și fondurile de investiții. Mulțumesc foarte mult, domnul Schmidt. mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș spune următoarele. Mi-aș dori ca rolul Comisiei Cont să fie luat uh, în considerare, să fie luat în serios atât de către colegi cât și de celelalte instituții. E important ca recomandările acestei comisii să fie luate în serios și să fie puse în aplicare. Uh, mi-aș dori ca ai noștri uh, colegi Uh, să nu folosească temele acestea uh, uh, atât de importante în scopuri personale, în scopuri electorale. Haideți să lucrăm împreună pentru a obține cele mai bune rezultate. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnul Con, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, din partea mea, aș dori să mulțumesc foarte mult colegilor raportori din umbră pentru colaborarea excelentă, dar și celorlaltor instituții, colaboratorilor acelor instituții pentru susținerea de valoare pe care ne-au acordat-o, dar și tuturor celor implicați, colaboratorilor din partea secretariatului Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Sarvama, două minute. Domnul Sarvama, vă rog. closing, uh... Puteți să vă faceți remarcile de sfârșit. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Iată că ceilalți colegi vin în hemiciclu și îmi doresc și eu aceeași cotă de popularitate ca toată lumea. Vreau să închei spunând că această descărcare de gestiune este o treabă foarte serioasă. Nu e vorba despre Brexiteers sau alte forțe anti-europene care urlă la noi că noi cheltuim banii contribuabililor. E tocmai pe dos De aceea, trebuie să demonstrăm aici că rolul nostru este să protejăm modul în care sunt folosiți acești bani comuni și vă pot garanta, acești bani europeni sunt folosiți așa cum trebuie. Vă mulțumim, doamna Dlabaiova, două minute. Vážený pane předsedající, dovolte mi ještě jednou poděkovat všem stínovým. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult tuturor raportorilor din umbră pentru această dezbatere. Aș dori în final să mai spun că întreprinderile comune joacă un rol esențial în îmbunătățirea eficienței serviciilor publice și private, în uh, atragerea partenerilor din uh, știință și din alte domenii. Trebuie să implicăm de asemenea și IMM-urile mult mai mult. Cercetarea și inovarea nu trebuie să fie numai o afacere pentru marile firme multinaționale, ci trebuie să facă parte din uh, creșterea tuturor IMM-urilor. Trebuie să folosim potențialul IMM-urilor și de aceea, pe baza unei decizii în unanimitate în Comisia pentru Control Bugetar, aș dori să vă rog ca cele opt întreprinderi comune să fie descărcate. Mulțumesc, s-a terminat dezbaterea comună și votul va avea loc acum la ora 5 în 25 de secunde mai precis.